din acest punct de vedere și uh, ne-am bucurat să mai uh, colaborăm uh, pe acest dosar extrem de captivant. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Votul va avea loc mâine la amiază. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Oleniac privind strategia uh, Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul uh, macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune. Raportorul are cuvântul pentru 4 minute. Przewodniczący, Szanowni Państwo, na wstępie chcę... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă și datorită căruia am putut uh, crea acest raport. Vorbim aici despre mm, microregiuni și despre strategia pentru Marea Baltică uh, și sensul ei pentru politica, importanța ei pentru politica de coeziune. Vorbim de politici cum ar fi cele din transport, agricultură, cercetare și dezvoltare. În 2004 am uh, început să discutăm despre aceste subiecte 8 din cele 9 țări baltice erau în 2004 membre ale Uniunii Europene și când vorbeam despre macroregiune, protecția mediului și politicile de transport erau întotdeauna menționate drept uh, priorități. Ideea era uh, ca țările din zonă să-și pună la oaltă resursele pentru a-și realiza împreună scopurile. Vorbim despre o interdependență crescută în această macroregiune. Dacă vrem să combatem, de exemplu, poluarea din regiunea Mării Baltice, nu putem face acest lucru individual, fiecare țară în parte, ci trebuie să promovăm cooperarea între uh, țări în cadrul macroregiunii. Pentru că uh, prin cooperare uh, se produce o creștere economică și, de asemenea, se poate folosi mai bine potențialul intelectual extraordinar al oamenilor care trăiesc în zona Mării Baltice. Dacă reușim să facem acest lucru, putem de asemenea contribui la dezvoltarea întregii Uniuni Europene. Această regiune este extrem de importantă pentru Uniune ca întreg. Trebuie să creăm uh, bunăstare și siguranță socială pentru toți locuitorii regiunii. Trebuie să ne ocupăm și de educație. Trebuie să promovăm societatea civilă în regiune pentru că aceasta reprezintă fundamentul oricărui sistem democratic. Dacă vom reuși să facem acest lucru, aceste lucruri, uh, rezultatul final va fi integrarea. Însă, rezultatele finale nu se vor putea atinge dacă nu creștem standardele de viață ale oamenilor din această regiune. Și pentru a face acest lucru trebuie să creăm noi locuri de muncă. Avem așadar o mare provocare în fața noastră. Avem acest uh, proiect pilot de a crea uh, o macroregiune în, în, în zona Mării Baltice. Avem uh, proiecte și inițiative în această regiune și cred că nu trebuie să uităm că anumite măsuri concrete trebuie să fie implementate și de asemenea uh, că trebuie să găsim și banii pentru a finanța aceste inițiative în următoarea perioadă, în următorul cadru bugetar. Este foarte important uh, din acest punct de vedere programul Comisiei Europene, care dorește să creeze o bază de date cu cele mai bune practici pentru ca acestea să fie utilizate în viitor. Vrem ca acele programe să fie eficiente și sper că și alte macroregiuni vor putea beneficia de pe urma lor în viitor. Uh, cerem Comisiei să promoveze această idee și la evaluarea de jumătate de mandat a strategiei să fie folosită pentru, de punct de referință pentru alte strategii în viitor. Cred că nu trebuie să uităm și uh, chestiunea, întrebarea cheie la care trebuie să dăm un răspuns. Și anume, aceste inițiative vor fi finanțate din fondul de uh, politici de coeziune sau uh, prin fonduri dedicate. Sunt foarte satisfăcut uh, să văd că se dezvoltă acest concept al macroregiunilor și mi se pare o idee foarte bună. Cred că trebuie și putem să promovăm coeziunea teritorială prin aceste programe și proiecte, asta fiind coeziunea fiind o valoare fundamentală a Uniunii Europene. În acest fel vom putea crea niște regiuni, niște zone care au interese comune și care pot coopera. Regiunea Mării Baltice este farul călăuzitor în acest proces și va putea dovedi că acest sistem funcționează și va fi o bună dovadă pentru integrarea europeană. Președintele, au cuvântul următorii, domnul Kelly Zapata, Boris Kalinowski, Luman, Sanalova, Tabagi, Karski. Domnul Kelly, un minut, vă rog, sau mai puțin, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în favoarea acestei strategii, având în vedere macroregiunea din bazinul Mării Baltice. Nu va afecta alte state, nu va afecta Uniunea Europeană. Discutăm așadar despre un proiect care se bazează pe cei trei nu foarte importanți. Odată, nu fonduri adiționale, nu cadru legal adițional sau instituții create pentru acest proiect. Trebuie așadar să uh, ne adunăm forțele pentru a soluționa problemele comune în ceea ce privește situația mediului și uh, situația socială din acea regiune. Putem să facem multe lucruri bune cu această strategie pentru Marea Baltică. În ceea ce privește viitoarele uh, stra strategii pentru macroregiune, acesta poate fi un exemplu. Domnul Sadar, pentru un minut. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki, koledzy. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt convins că strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice va însemna o dezvoltare mai durabilă. Cu toate acestea, trebuie să revizuim periodic acest document. După părerea mea, una dintre marile provocări pentru această regiune este crearea unei rețele adecvate de transport pe mare, pe căile de navigație internă și pe, pe drumuri. De aici amendamentul meu care vizează importanța unui coridor uh, central european. Acest amendament a fost uh, inclus și această conexiune este de o importanță covârșitoare pentru întreaga regiune. Se consolidează infrastructura și uh, legăturile între orașe. Și așa va vom avea mai mare prosperitate în zonă. Este un proiect economic, dar în același timp și cultural și istoric. Mulțumesc. Domnul Boris, un minut panie przewodniczący! chciałbym pogratulować. Mulțumesc. Aș dori să uh, îl felicit pe domnul uh, Olenciac pentru acest uh, raport excelent. Este o mare provocare a politicii de coeziune astăzi. Macroregiunile reprezintă un concept interesant și uh, ele se referă la regiunea Mării Baltice sau la regiunea Mării Mediterane. Domnul Mesala a menționat un aspect extrem de important aici. Vorbim despre Marea Baltică, însă în același timp trebuie să reținem faptul că mai avem și zona Mării Mediterane și aceste mări trebuie unite. Trebuie să uh, găsim un uh, coridor de transport, să l constituim și pentru asta avem avem nevoie de bani. Așa putem genera uh, creștere odată ce cele două mări vor fi legate. Știu că încă uh, se uh, fac negocieri în legătură cu TNT-urile, acele legături de transport pe cale maritimă sau de navigație internă și acest proiect este de mare importanță dacă dorim să ajungem la coeziune. Mulțumesc. Doamna Senelova pentru un minut. vážený pane komisaři kolegyně a kolegové domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor comisia de transport a vizitat Estonia și Letonia și a avut ocazia să discute situația sistemelor de transport din aceste țări. N-am vorbit doar de interconectările cu, către est, unde sunt foarte multe blocaje. Să vă dau un singur exemplu. Orașul Narva Vare din Estonia a trebuit să stea câteva zile blocat. Uh, uh, mai sunt și alte puncte de conectare extrem de importante și de aceea uh, este important coridorul dintre Marea Baltică și Marea Mediterană sau Marea Adriatică, cum doriți. Acest coridor va avea un impact extraordinar și nu numai în regiunea Baltică. Mulțumesc. Domnul Tabagi are cuvântul. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe raportorul nostru, domnul Olencec. Strategia Baltică a prevăzut prima macroregiune pentru Uniunea Europeană. În ce privește uh, pe cei care vrem să promovăm regiunea Dunării, păi bine, noi putem învăța foarte multe din experiența uh, celor din zona Baltică. Un lucru pe care putem să-l învățăm este că nu ar trebui să stabilești prea multe priorități, ci mai degrabă să încerci să stabilești două sau trei obiective principale și asta, aceste obiective să fie la fel de interesante pentru toate statele din regiune. Uh, de exemplu, în regiunea Dunării, transportul e foarte important, protecția mediului, trebuie să ne asigurăm că Dunărea e curată și care biodiversitate și că o păstrăm. Și poate un al treilea obiectiv ar trebui să fie turismul. În 2011, președinția Uniunii Europene va fi, va fi asigurată de Ungaria și acesta va fi un punct cheie al președinției noastre și mă bucur să văd că un comisar slovac și este și vicepreședinte al Comisiei. Mă bucur că dumneavoastră sunteți interlocutorul nostru și cred că putem învăța foarte mult în ce privește Marea Baltică pentru Dunăre. Domnul Kurski. strategia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Dansk, din Danzig, la Marea Baltică și, evident, susțin acest proiect pilot pentru această macroregiune și îi doresc tot succesul. Am însă câteva rezerve. Doresc să fim mult mai specifici și să conturăm mai bine acest proiect, dar avem nevoie de finanțare în acest sens. Dacă nu avem banii de care avem nevoie, atunci discutăm degeaba. Așadar, trebuie să vedem dacă avem bani suficienți pentru acest proiect sau dacă trebuie să facem, să reducem în altă parte pentru a finanța acest proiect, lucru care ar fi un dezastru. Din păcate, discutăm despre cea mai poluată mare din Uniunea Europeană, Marea Baltică. Din păcate, și proiectul, proiectul Nord Stream joacă un rol aici. Trebuie să reducem dependența noastră față de furnizorul principal de gaz și anume Rusia. Însă, Uniunea Europeană nu manifestă consistență la acest capitol. Am văzut că mai întâi a spus nu, apoi a spus da pentru Nord Stream. Domnul Kalinowski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Olejniciak pentru acest raport. Într-adevăr, este un proiect pilot, un lucru cu totul nou, proiectul pentru Marea Baltică și dacă va fi un succes, atunci va deschide calea către alte proiecte de aceeași natură. Dorim să creăm un uh, mediu unitar pentru toată lumea, dorim să acoperim lacunele la nivel uh, regional și dorim să asigurăm creștere economică țărilor riverane la Marea Baltică.

Το λόγο Domnul Sefcovic, în numele Comisiei Europene, are cuvântul acum. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, și vreau de asemenea încă o dată să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru angajamentul de care Parlamentul uh, European de dovadă față de strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice. Această uh, nouă macroregiune stabilește niște noi criterii de funcționare și succesul ei depinde evident de, mm, foarte mult de modul în care va fi creat și îndeplinit planul de acțiune uh, care o acompaniază. Este foarte clar că angajamentul uh, statelor din regiune și a altor uh, actori implicați va fi crucial pentru succesul strategiei baltice. Pentru prima dată, am uh, creat, am pregătit o strategie integrată pentru un grup de state membre care se confruntă cu aceleași uh, provocări și care pot uh, profita de aceleași oportunități și creăm această strategie într-un mod cât mai adaptat. Pregătim un proces de implementare a acestei strategii cu un nou concept de guvernanță, cu o nouă metodă de lucru, în vederea transformării cuvintelor în fapte. Și pentru prima dată încercăm uh, să creăm o sinergie generală a tuturor posibilităților financiare, a diferitelor instrumente, programe, posibilități regionale. Deci toate acestea încercăm să le uh, concentrăm pe un, sim, un singur scop pentru a avea o abordare macroeconomică în regiune. În abordarea problemelor economice de transport, de mediu, de siguranța transportului, uh, Comisia are o nouă abordare integrată prin care aduce la oaltă toate zonele și uh, maximizează impactul măsurilor asupra domeniilor uh, vizate. Și această abordare, trebuie să spun, uh, s-a dovedit deja un mare succes pentru că multe proiecte s-au creat deja sau au fost uh, uh, accelerate și cofinanțate prin programe uh, de fonduri structurale. Comisia uh, este foarte angajată față de ideea de a păstra uh, avântul pe care l-am realizat. De altfel, la conferința de la Tallinn din 14-15 octombrie anul acesta vom avea oportunitatea și ocazia de a învăța lecțiile din primele luni ale strategiei și eventual de a face noi propuneri. Mediul este uh, al patrulea pilon al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și revitalizarea calității apei în Marea Baltică este un element cheie al strategiei. Câțiva vorbitori s-au referit la transport, care sigur că este o altă problemă importantă care trebuie abordată într-un mod cuprinzător și deja proiecte promițătoare sunt uh, examinate, mai ales în uh, susținerea accesului de prioritate uh, din rețeaua TENTI, care să ducă la o mai bună integrare a regiunii. Regiunea Mării Baltice, așa cum s-a spus de câteva ori, este un pionier în abordarea macroregională și rezultatele din această zonă ne vor ajuta să înțelegem care este valoarea adăugată a acestei metode de lucru. Comisia monitorizează așadar cu mare grijă progresele și este nerăbdătoare să vadă și dezvoltarea unei strategii pentru Dunăre, care uh, în acest moment uh, este în pregătire. Așa cum a spus domnul Tabagi, eu fiind din Slovacia mă bucur foarte mult că și un astfel de proiect este pregătit și mă bucur și mai mult că se va face sub uh, atenta a comisarului austriac, comisarul Han, și care, evident, fiind austriac, are o bună înțelegere la rândul său a regiunii uh, Dunării. Însă, foarte mult uh, vor depinde viitoare macroregiuni de modul în care acestea, primele două, vor uh, performa și de cum vor arăta că există o valoare adăugată, dincolo de cooperarea pe care o avem deja, și cum ele vor reuși să demonstreze că îndeplinesc nevoi care altfel nu puteau fi îndeplinite, nu prin alte mijloace. Așadar, doresc, doresc mult succes în implementarea și în îndeplinirea obiectivelor și uh, strategiei pentru Marea Baltică și, de asemenea, doresc mult succes și președinției maghiare care va veni anul viitor cu propuneri solide și sper că vom putea colabora pe strategia pentru Dunărea și regiunea Dunării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum vom aborda ultimul uh, punct de pe ordinea de zi a acestei sesiuni și anume raportul doamnei